Dragă Jean, îți mulțumesc. Bună dimineața tuturor. As we have already said during our... Așa cum am spus în, cu ocazia primului schimb de vederi, sprijinim conceptul din spatele InvestEU. În primul rând salutăm faptul că Întâi trebuie spus că deși s-au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește investițiile, mai avem încă uh, mari lacune. De altfel, avem și nevoie de modernizarea economiei, trebuie soluționate anumite probleme specifice, deci nu avem doar această lipsă de investiții ca moștenirea trecutului, e o și o problemă care ne va afecta pe viitor economia. De aceea salutăm ideea de a veni cu un nou ciclu de instrumente pentru sprijinirea investițiilor. Și, în general, salutăm principalele caracteristici ale propunerii de a simplifica sprijinul pentru investiții prin stabilirea unui cadru unic, un singur fond care să fuzioneze actualele programe deoarece astfel uh, vom avea o gestionare mai eficientă a resurselor financiare disponibile și vom înlesni uh, și accesul la programe pentru beneficiari. Bineînțeles că mai e și problema sumelor, aici îl voi lăsa pe prietenul meu, Jose Emanuel. În această privință, credem că e o idee bună să deschidem investiu și către alți parteneri de investiții deci nu numai pentru Banca Europeană de Investiții, e ceva ce am cerut la negocierile anterioare, deci în acest uh, domeniu nu introducem schimbări radicale, ci o definiție mai clară a procentului de 75% care este alocat pentru garanția europeană din cadrul BEI. Vrem de asemenea să se clarifice contribuția compartimentului UE din partea altor entități, am extins uh, gama de uh, investitori posibil, de parteneri posibil, pentru ca nu doar unul să fie eligibil. Deci, credem că acestea sunt niște îmbunătățiri pe care am reușit să le aducem. Însă, în substanță, nu modificăm această propunere. Referitor la echipa de proiecte, aici <coughs> suntem mai inovatori. Deocamdată aș spune că e mai bine să nu avem acest organ și să-i lăsăm partenerului de implementare partea de evaluare a proiectului. Însă, pe baza metodologiei și tabelului de bord pregătit de comisie cu actele delegate. Uh, credem că am îmbunătățit și elementele de uh, răspundere, deci față de Parlamentul European. Parlamentul, uh, partenerii, cu toții au sarcina de a stabili orientările pentru bună funcționare. Însă acest cadru e diferit de uh, organul de Consiliul Consultativ. Acum, în ceea ce privește Comitetul de Investiții, aici am modificat sistemul de votare pentru ca evita ca avizul uh, a experților doc să devină relevantă în selecția proiectelor pentru a nu a avea o fragmentare prea mare a diferitelor programe. Considerăm cu ochi buni posibilitatea, privind cu ochi buni posibilitatea suplimentară ca statele membre să folosească InvestEU pentru blending, deci pentru creditele combinate. Deci e o parte a proiectului. Statele membre vor avea posibilitatea de a contribui și de a aplica aceleași prevederi legate de considerarea unică a celor contribuții, așa cum le avem și la EFSA, pentru platforme. Și e important ca garanția europeană să țină cont de nivelul de risc al operațiunii în curs și așa cum e posibil la programele europene, trebuie aplicate mm, prevederi concesionale în funcție de uh, condițiile de pe piață care ar putea împiedica realizarea proiectului. Deci acestea sunt necesare pentru a face față anumitor neajunsuri specifice și șocurilor asimetrice de mari dimensiuni. În ultimul rând, dar în cel din urmă, aș vrea să atrag atenția că acordăm atenție viabilității sociale, economice și de mediu am uh, inclus în proiectul de raport aceste elemente, am insertat criteriile pentru proiecte eligibile și identificarea partenerilor de implementare. Așteptăm acum comentariile dumneavoastră și așteptăm, bineînțeles, contribuțiile și eventual amendamentele dumneavoastră. Mulțumim, domnul Fernandez. Mulțumesc. După cum știm cu toții, InvestEU înlocuiește toate instrumentele financiare care există în momentul de față. Avem aici un principiu pe care l-am acordat prin uh, majoritate în plen, care nu ar trebui să aibă o alocare inferioară față de ceea actuală. N-ar avea niciun rost ca garanțiile bugetare europene pentru instrumentele financiare să se reducă în între 2021-2027. E o garanție profundă pe care o avem pentru toate instrumentele financiare acum. Și în ceea ce vrește propunerea Comisiei, InvestEU 2021-2027, noi ne-am dat seama că se propunea o reducere. De aceea, nici în raportul ăsta, nici în raportul cu privire la CFM, deci am făcut, de aceea am făcut un amendament pentru a consolida fondul de garanție cu o valoare de 1,2 miliarde de euro. Deci pentru următorul CFM. E o situație consensuală Deci vrem să fim la același nivel de garanție, dar să nu uităm că acest instrument va înlocui toate celelalte instrumente financiare. InvestEU trebuie să fie în concordanță cu politicile Uniunii Europene, cu acordurile pe care le semnează Uniunea Europeană și, bineînțeles, cu acordurile de la Paris și cu toate celelalte angajamente luate obiectivele de dezvoltare ale milienului, toate angajamentele și acordurile deja semnate deoarece toate acestea trebuie respectate. Trebuie, deci, aprobate proiecte și InvestEU nu înlocuiește și nu va înlocui niciodată politica de coeziune, însă trebuie să contribuie pentru coeziunea economică, socială, teritorială și am înaintat amendamente în acest sens. Noi încercăm să avem un echilibru teritorial în ceea ce privește investițiile. De aici propunerea noastră pentru a consolida um, selecția de proiecte. Trebuie să fim atenți la distribuția regională, la statele membre, să existe instituții financiare de dezvoltare în statele membre. Și trebuie să acordăm atenție împreu, bineînțeles, IMM-urilor, start-up-urilor, brevetelor, așa cum e clar în amendamentele noastre. Acest Consiliu Consultativ nu are rost să fie împărțit, să avem unul pentru statul membru și altul pentru instituțiile financiare de dezvoltare de la nivel național. Deci la aceeași masă, practic, și aici avem o posibilitate de a câștiga, deci la aceea masă va fi și statul membru și instituțiile financiare de dezvoltare, deci de promovare națională și beneficiarii, cei care sunt pe teren și care pot să o aducă o contribuție uh, prin aceste noi produse financiare. Și Comitetul Economic și Social va avea de asemenea un rol sporit care va putea indica pentru fiecare din cele patru ferestre uh, ce beneficiari ar putea contribui și participa. Deci aici vom avea o implicare majoră a beneficiarilor interesați, vizați. Vrem de asemenea să consolidăm rolul Parlamentului în acest steering board și în ceea ce este fiscalizarea, contabilit- în uh, răspunderea pe care trebuie să o dea acest proiect, să avem niște orientări de investiții la care să participe și Parlamentul și nu doar Comisia Europeană. Acum, în ceea ce privește acel comportament pentru statele membre, aici tre- trebuie să ne dăm seama că va fi importantă Comisia Regii. Nu trebuie să ne dăm seama că nu, asta nu are nicio legătură cu ceea ce se face și știu că există critici. Și anume transferența de la fonduri de coeziune pentru uh, facilitatea conectarea Europei. Nu e același lucru. Aici există posibilitatea ca până la 5% statul membru deci să transfere, să pună practic 5% din fondurile structurale în acest compartiment. Însă acești bani aparțin în continuare statului membru. Sunt bani care sunt puși acolo drept garanție pentru proiectele pe care statul membru respectiv le-ar putea uh, dori, fără nicio cofinanțare. Și asta, bineînțeles, că va ajuta statele membre care au instituții financiare și de dezvoltare mai slabe acele state membre care întâmpină greutăți în ceea ce privește deblocarea acestor finanțări. Deci, până la urmă, se soluționează aceste probleme pe care le au statele membre, deoarece InvestEU e practic această mașinărie care oferă garanție prin bugetul european. Deci o posibilitate adițională care va duce la, mai, la un mai bun echilibru teritorial statele mai puțin dezvoltate, deci sunt cele care vor putea beneficia cel mai mult. Deci eu sper să treacă acest raport și Comisia Rege, care e asociată în acest domeniu, sper să înțeleagă cât de important uh, este InvestEU pentru dezvoltarea regională. Mulțumim, Jose Manuel. Acum raportorii din umbră vor lua cuvântul. Fiecare va avea două minute la dispoziție. Primul domnul Paul Rubich, care înlocuiește pe domnul Caras. Eu recht herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul Caras este bolnav. El este raportorul din umbră PPE în Econ și dorește să mulțumesc uh, raportorilor pentru un document de lucru foarte bun ca bază de negocieri pentru următoarele săptămâni în ce privește crearea unui singur manual de eh, reguli eh, care să integreze toate instrumentele financiare, el salută un mai bun acces la instrumente și mai puține suprapuneri. De asemenea, recunoaște că coraportorii încearcă să îmbunătățească propunerea Comisiei eh, cu unele elemente deja consacrate în cadrul EFSI, și anume că platformele de investiții sunt adăugate acum la uh, garanțiile uh, oferite de Uniune. În același timp, uh, sunt prevăzute <clears throat> reguli mai, definiții mai solide pentru regulile de prudențialitate în anumite în tipuri de investiții. În același timp, se salută, consolidează <clears throat> se salută consolidarea regulilor de responsabilizare față de Parlamentul European a principalilor actori și în același timp um, există un mai bun sprijin pentru proiecte mai mici și pentru startup-uri. Salută de asemenea faptul că cel puțin 75% din garanțiile UE sunt alocate prin Banca Europeană de Investiție, pentru că Uh, această bancă uh, se conformează 100% cu politicile uh, Uniunii Europene. De asemenea, se bucură că acum există o independență a evaluatorilor de risc și există o metodologie de risc mult îmbunătățită. În articolul 9 salută măsurile prin care Uh, s-ar califica, um, uh, ar deveni eligibil anumiți uh, actori, dar în același timp are niște rezerve vis-a-vis -vis de implicarea statelor membre în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Rubic. Îi transmitem toate urările de însănătoșire colegului Caras. Eider are cuvântul acum, Gardia Zabar Rubiar. Cinco eh, Primero... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să prezint aici cinci eh, comentarii. În primul rând, sunt de acord cu tot ce spunea domnul Fernandez. Cred că ar trebui să menținem în raport un nivel de garanție asemănător cu cel avut în actualul CFM. Deci, garanțiile pentru toate instrumentele financiare pentru EFSI. În al doilea rând, referitor la transferul de 5%. Este o chestiune uh, dificilă și ar trebui să vorbim uh, îndeaproape despre această problemă cu cei de la regii. E adevărat, doar 5% și ar fi doar la cererea statelor membre. Însă, pentru mine aceasta reprezintă o problemă de principiu, pentru că dacă oferim regiunilor cele mai defavorizate uh, bani de la politica de coeziune, asta ar fi pentru proiecte concrete care pot fi finanțate doar prin subvenții. Deci dacă facem un transfer de 5% din aceste fonduri către alte fond, către un alt fond care trebuie să înlocuiască, să suplinească probleme care sunt pe piață, mi se pare că schimbăm practic filozofia acestui 5% de finanțare. Oricum ar fi, cel mai bine uh, este să vorbim cu colegii de la Regii, să vedem dacă putem uh, menține această idee cu uh, anumite garanții. În al treilea rând, e clar că dacă vorbim despre EFSI, trebuie să lucrăm în continuare cu condiționalitatea și am îmbunătățit situația de la EFSI 1 la 2, dar există în continuare îndoieli în legătură cu posibilitatea de finanțare prin acest uh, mecanism și nu putem să devenim rivalii unor bănci uh, naționale care o sunt deja operaționale. Deci ar trebui să fie un plus, nu o înlocuire a ceea ce există deja. În al patrulea rând, guvernanța. Înțeleg uh, motivele pentru care s-a eliminat project și înțeleg și această problemă cu conflictele de interes, dar cred că ar trebui să ne asigurăm că acest organ de control și evaluare nu se pierde definitiv. Și un ultim comentariu, trebuie să întărim în continuare uh, Invest EU, care să se centreze pe aspecte de mediu și sociale. Mulțumesc, Eider, și acum domnul Lunes. Mm, tomorrow we saw the release of the Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mâine vom avea indexul managerilor de achiziții. Este unul dintre barometrii economici cei mai uh, puternici uh, și cred că nu va fi cea mai bună zi pentru BCE și este un moment bun pentru a vorbi despre investițiile de mediu. Trebuie să facem mai mult în acest domeniu și salut în acest sens uh, propunerea de astăzi să vedem ce se întâmplă cu investițiile de mediu și barierele legislative, poate sunt prea multe, uh, poate ratele sunt prea scăzute, poate problemele în sectorul bancar sunt prea multe de rezolvat, să vedem ce se întâmplă cu reformele structurale, dar în același timp să vedem și cum putem combina oportunitățile de investiții într-un singur instrument. Deci dacă mă uit la propunerea comisiei, cred că e logic să simplificăm instrumentele financiare UE, deci cele 14 pe care le avem să le punem împreună. De aceea suntem dispuși să susținem acest proiect foarte rapid. Este absolut necesar. Dar citesc uh, propunerea Comisiei și îmi vin tot felul de semne de întrebare legate de relația cu BEI. Cred că a fost o greșeală că nu am lucrat împreună cu BEI pentru a elabora această propunere. Asta n-a îmbunătățit deloc relația între Comisie și BEI. Și poate cel mai important lucru de știut e că avem nevoie de o reconciliere între cele două instituții. Și anume o separare clară a sarcinilor și a responsabilităților. Și asta mă aduce la guvernanța proiectului este uh, prea complexă. Poate că Comisia dorea să utilizeze expertiza bancară, în timp ce pentru noi BEI-ul uh, este partenerul natural pentru aceste chestiuni și propunerea raportorului merge mai degrabă în această direcție, ceea ce ni se pare logic, o separare a rolurilor. Um, am avut dezbaterea în legătură cu uh, Project Teams sau zidul chinezesc. Oricum, ideile sunt foarte bune cele care au venit și acum un ultim uh, comentariu. Cred că uh, băncile de promovare națională ar trebui să aibă un rol mai puternic dacă dorim cu adevărat succes pentru proiectul nostru. Mulțumesc uh, și acum domnul Conel. Da. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu le mulțumesc raportorilor pentru munca lor chiar cuprinzătoare și foarte bună. Cred că fără îndoială putem spune că acest uh, raport este un pas în direcția cea bună. Trebuie să armonizăm uh, diferitele instrumente pentru a reduce efortul administrativ, dar și pentru a crea mai multă transparență pentru beneficiari. Uh, pe fond, însă, reprezint un alt curent de opinie vis-a-vis -vis de acest raport, uh, trebuie să vă spun. Nu cred că putem spune încă de pe acum că FC este o poveste de succes. Îmi lipsesc încă, încă date fiabile care să demonstreze acest lucru. În special, uh, acest uh, efect de adiționalitate nu este încă dovedit. Nu, să, nu poate să fie scopul unui proiect să cheltui cât mai mult. De, Trebuie să creăm ceva ce n-ar exista altminteri și care are un impact durabil. De, de altfel, succesul FC nici nu o să fie niciodată demonstrabil matematic. E ceva ce ne dorim foarte mult, într-adevăr, dar trebuie să ne fie foarte clar că toate instrumentele de finanțare sunt exact ceea ce spune numele lor, instrumente de finanțare. Deci aici se finanțează programe pe puncte, clar. Și asta înseamnă, cu alte cuvinte, acordarea unor credite. Și, sincer, mă tem că o să ajungem încet, încet în uh, aceeași zonă în care ne-am aventurat și acum vreo 10 ani, în care toată lumea a zis, ă, da, hai să mergem să facem așa, să facem altfel, dar nimeni n-a înțeles exact mecanismele acestor programe de investiții, băncile s-au aventurat și s-a ajuns ă, unde s-a ajuns. Eu nu cred că se va repata situația de atunci, dar cred că există situații, ă, soluții mai simple. Avem și bănci naționale de finanțare și de investiții. Cred că ar fi mult mai uh, bine dacă Uniunea Europeană s-ar concentra doar și exclusiv pe coeziune, da? ca semn al solidarității manifeste, dar nu cred că trebuie să ne lansăm în niște programe în care, despre care nu știm unde ne vor duce. Mulțumesc. Domnul Tremos are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, dragi colegi, pentru că avem doar puține minute la dispoziție. Sunt de acord cu multe din cele spuse până acum. Cred că ar trebui să ne asigurăm că acești bani europeni vor aduce beneficiile pe care le dorim uh, din punctul de vedere al efectelor asupra PIB-ului și creșterii economice. Deci uh, trebuie să reducem uh, discreționalitatea cu care s-au utilizat acești bani de către statele membre, astfel încât fondurile să ajungă în sfârșit către IMM-urile care sunt în creștere, care altfel nu au acces la bani și să ne asigurăm că banii nu ajung încă o dată în buzunarele câtorva oligarhi Uh, ca întotdeauna. De exemplu, în Spania, în ultimul mandat, banii UE de la obligațiunile pe proiecte au fost uh, uh, au fost utilizați în proiecte uh, dezastroase pe coasta Mediteranei. Cred de aceea că ar trebui să reducem marja de manevră pe care o au uh, capitalele europene uh, de utilizarea acestor bani la discreție și să ofere acea creștere economică care să fie garantată la nivel european. Uh, pe de altă parte, în calitate de liberal din zona Mediteranei, noi nu ne dorim Uh, ca Uniunea să devină un, o rețea de distribuție la nivel, uh, la scară mare, dar cred că avem nevoie de bune practici și statele membre să se asigure că banii ajung unde trebuie, ceea ce nu se întâmplă acum. Acestea sunt uh, valorile pe care ar trebui să le respectăm noi și am respectat și eu timpul pe care l-aveam, două minute. Mulțumesc și felicitări. Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să uh, vă mulțumesc uh, celor doi raportori pentru munca atât de bună. Ieri, la întâlnirea raportorilor din umbră, Ni s-a prezentat uh, structura de guvernanță, ni s-a promis că o să ni se prezinte structura de guvernanță și cred că ar fi foarte util pentru dezbaterea noastră. Pentru că Uh, se va negocia foarte mult pe această temă și cred că cu cât imaginea va fi mai clară, cu atât mai ușor vom înțelege cum se potrivește sau nu. Acum, în legătură cu durabilitatea acestor proiecte, noi ne dorim uh, să avem o durabilitate pentru mediu care să se aplice pentru toate proiectele. Și mai apare aici o întrebare, și anume unde să se ofere aceste garanții de durabilitate, pentru că nu ne dorim o povară birocratică excesivă și nu avem nevoie de ea, deci trebuie să vedem unde se oferă această garanție ca să uh, fie integrată ușor în structură. Posibilitatea utilizării voluntare a anumitor părți a fondurilor de coeziune, fie prin contribuții sau transferuri, echipa al de regii a votat altfel, de fapt, la Comisia Regii și, bineînțeles, vom încerca să ne susținem punctul de vedere uh, pe această temă. Aș avea și două întrebări. Există un motiv pentru care se preferă definiția din FC2 pentru adiționalitate sau uh, uh, e mai bună cea din regulamentul financiar? Cum putem ajunge la un echilibru aici? Mai avem și uh, chestiuni legate de cultura creatoare care sunt introduse în acest dosar și de multe ori mi-e greu să definesc cu precizie ce este creativitatea sau cultura. Dacă nu introducem limite clare, practic vom avea un capitol la care poate intra absolut orice. Și un ultim uh, comentariu. Uh, Consiliul consultativ, cele două comitete, sunt uh, operaționale sau nu? deci cel consultativ și cel permanent. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Gigold, nu? Atunci domnul Sole. Am să vorbesc în numele colegului meu, domnul Giggles, care este bolnav. Noi susținem ideea de a aduce sub același acoperiș toate instrumentele financiare actuale. Sarcina noastră ar fi însă să ne asigurăm că investițiile promovate de aceste instrumente sunt și cele mai potrivite pentru un echilibru durabil de dezvoltare în UE. De aceea, principalul obiectiv pe care îl vom uh, uh dori prin amendamentele noastre este ca InvestEU să fie aliniat cu obiectivele de climă internaționale. Și asta implică, printre altele, că toate uh, politicile posibile trebuie să țină cont de obiectele uh, de climă, de mediu și durabilitatea lor pentru a reduce la minim consecințele negative și a uh, maximiza beneficiile pentru mediu, incluzând aici dimensiunea socială. Avem nevoie de un uh, îndrumar uh, care să fie realizat prin acte delegate, ținând cont aici și de criteriile stabilite prin uh, regulamentul referitor la cadrul de facilitare a investițiilor atunci când activitățile economice sunt durabile și respectând obiectivele de clima ale UE. Noi am prezentat și o altă idee menționată deja la Comisia ITRE și anume să avem uh, și o nouă fereastră de uh, inovare și uh, proiecte de construcție în acest domeniu, scheme de construcție care să țină cont de care să țină cont și de schemele de um, finanțare disponibile pentru renovarea clădirilor. Așteptăm și o listă exclusivă care să fie prezentată din partea InvestEU și considerăm că e important să întărim și prevederile de adiționalitate. Vom sugera articole separate în acest sens. Pe de altă parte, vom face propuneri și de creștere a responsabilizării și transparenței la nivelul structurii de guvernanță, precum și o tabelă de marcaj mai puternică. Mulțumesc că uh, uh, se doriți bine din partea noastră domnului Gigold și acum domnul Papadimulis, uh, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc celor doi coraportori. Acest document Invest EU reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru dialogul nostru. Practic, este vorba de o îmbogățire a ceea ce am învățat de pe urma FC1 sau fondul Juncker. Cred că un obiectiv esențial este să facem față acelor uh, lipsuri de investiții care persistă la nivelul UE și, pe de altă parte, pentru a reduce decalajele între statele membre și între regiunile europene. Cred, pe de altă parte, că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce privește politica de coeziune pentru a întări acele regiuni care au nevoie de investiții sporite, de exemplu, din cauza uh, unui șomaj puternic în care sunt uh, afectate. Și asta, bineînțeles, are o legătură directă cu CFM-ul, care, din păcate, n-a fost încă adoptat. Avem nevoie de infrastructuri uh, durabile din punctul de vedere al mediului, uh, Femeia trebuie să se implice mai mult și să fie mai activă pe piața muncii și la nivelul economiei reale. Trebuie îmbunătățite și conexiunile digitale. E nevoie de un sistem de transporturi uh, mai bun, de o economie socială și o inovare ecologică. ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de cooperare între uh, diversele bănci naționale de promovare și să ținem cont de cele patru domenii uh, de perspectivă pe care le oferă propunerea. În special ar trebui să ne centrăm pe investițiile uh, cu chip social și, în ultimul rând, acest centru de evaluare va fi foarte important pentru țările care au trecut printr-o criză puternică, pentru că va fi foarte util pentru promovarea unor proiecte la scară mică. Bineînțeles, vom veni cu propuneri și vom coopera îndeaproape cu raportorii principali și cei din umbră. Mulțumesc! Domnul Marcovali. Si. Eu parlo a de, de... Eu vorbesc în numele grupului NF, NL și numele raportorului din umbră, care nu poate fi astăzi aici. Diamo con interesse a quelli che sono uh, gli obiettivi. Eh. Trebuie să vedem care sunt obiectivele, deoarece e clar că deficitul de investiții uh, e o problemă clară pe întreg teritoriul Uniunii Europene în ultimii opt ani după criză. Avem clar uh, deficiențe în ce privește investițiile de capital, în ce privește infrastructurile, de pildă, nu prea s-a mai investit și există îndoieli în legătură cu eficacitatea acestui instrument pentru a ă, da, într-adevăr, acel stimul investițiilor, stimul atât de necesar. De-a lungul anilor, instituțiile europene de mai multe ori au avut încercări de a stimula investițiile mai ales cele de infrastructură. Și asta s-a făcut prin mai multe instrumente. În 2011 s-a făcut asta și prin colaborarea eh, cu Banca Europeană de Investiții, acea mm, inițiativă pentru obligațiunile de proiect, deci o idee de a folosi ingineria financiară pentru a stimula investițiile la mari infrastructuri transnaționale. După asta a urmat planul Juncker și iată că astăzi încercăm să introducem chiar în buget un instrument de aceste dimensiuni. Ca să poată funcționa, acest instrument trebuie să fie cât mai simplu cu putință, atât din punct de vedere al trecerii de la faza de selectare a proiectelor la cea de punere în aplicare, deci de implementare, atât și din punct de vedere al modului de funcționare a garanției. Și aici criteriile utilizate ar trebui să fie niște criterii, criterii acceptabile atât pentru piețe cât și pentru operatorii care după aceea vor face aceste investiții și vor beneficia de pe urma acestei garanții. Fără aceste două caracteristici, eu unul nu văd cum ar putea avea un impact concret, cum ar putea fi dat acel impuls atât de necesar investițiilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumim! Il. Aș vrea să știu dacă, în afară de raportor din umbră, mai doresc să se exprime și alți colegi. Aveți cuvântul. Un minut. Buenos dias. <clears throat> Aproveț. Bună dimineața! Profit de prezența Comisiei la această ședință și aș vrea să vă rog pe toți să ne gândim la un lucru. Planul Juncker sau EFSI, când a fost înființat, avea clar un profil anticiclic. Vrea să compenseze nivelul redus de investiții private pentru a stimula creșterea în Uniunea Europeană. Însă, în momentul de față, proiectul despre care discutăm noi e practic uh, o bancă europeană de investiții BIS, un BEI BIS, care în loc să creeze un efect de pârghe din bugetul național la BI, folosește bugetul european. Și pe de altă parte, e ca și cum ar fi un alt buget, ca și cum uh, cadrul financiar n-ar fi atât de pozitiv pe cât ne dorim noi. Deci folosim asta eu mă întreb, n-am putea folosi garanția, prevederile, efectul de multiplicare pentru a menține acest profil anticiclic? Merci. Personne d'autre ne demande la parole. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia, dacă dorește să intervină, poate să o facă. Aveți două minute. Dear Chair, thank you very much and thank for having uh, uh, given the floor to the Commission. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dar câteva observații de partea noastră. Mai întâi, mulțumim celor doi coraportori pentru raportul lor foarte bine gândit și structurat, care uh, reia uh, în esență propunerea Comisiei uh, de crearea unor instrumente prin care să fie susținute în continuare investițiile, mai ales pe anumite segmente de piață unde acestea au scăzut. Sigur că um, instrumentele financiare sunt sunt uh, orientate și dirijate de cerere, pe de altă parte există aici și un aspect uh, politic uh, și Parlamentul are dreptate când solicită să există o responsabilizare și o, o răspundere chiar corectă din partea părților. Este important de știut că sprijinul uh, pentru compartimentul uh, de marjă de manevră alocat statelor membre este uh, practic o politică publică. Există domenii în care am dorit să avem discuții aprofundate cu Parlamentul, de pildă în ce privește guvernanța și acel compartiment de 5% dedicat statelor membre. Deci, vrem să discutăm câteva elemente din acest compartiment uh, dedicat statelor membre. Foarte bine. Ca să încheiem, o să le dăm din nou cuvântul celor doi coraportori, patru minute fiecare. Începe de data asta Jose Manuel. Sau Robert. Decide, pentru că le temps... Luați o hotărâre, că oricum nu avem prea mult timp. Ok, I, I can, uh, je peux commencer. José euh, Manuel. José Manuel. Voi vorbi în limba portugheză. Oh, oh, oh c'est bien. Une bonne langue. Bun. La primera... Portugheza e limba frumoasă. Bun. Prima observație. Uh, componentele uh, de stat membru. Înțeleg direcția în care vreți să evoluăm, dar uh, practic uh, îmi văd că se limitează posibilitatea statelor membre de a uh, se folosi de aceste compartimente de 5%. Asta dezavantajează cele mai importante state membre beneficiare ale politicii de coeziune, adică aceea care aceia care vor să, eh, să ajute cel mai mult statele eh, de coeziune, le dăunează de fapt cel mai mult. Eh, politica de coeziune în țara mea, practic, plătește toate lucrările. Dar, dar nu se finanțează infrastructuri. Instituțiile sociale din țara mea se duc la o bancă, iau un credit pentru a Uh, pentru a construi elemente de infrastructură, dar din fondurile structurale nu au uh, posibilitatea să facă acest lucru. Și, practic, prin acest compartiment, noi creăm o posibilitate adițională, suplimentară, de a uh, se redirija anumiți bani spre infrastructură. Este o propunere bună a Comisiei. Da? Când, eh, intri, când semnezi acordul de parteneriat, eh, ca stat membru, trebuie oricum deja să specifici eh, care sunt proiectele pe care ai vrea eventual să le introduci în această componentă. Și eu cred că trebuie să lăsăm statele membre această posibilitate. Ehm, însă, Însă, implicit, uh, utilizarea acestor compartimente ar însemna și o revizuire a uh, acordului de parteneriat, pentru că pentru că s-ar putea ca un stat membru să nu dorească să folosească o anumită parte a uh, fondurilor structurale care îi se alocă ca garanții, dar vrea să o folosească mai târziu în cadrul CF, aceluiași CFM, aceleași fonduri pentru altceva. 5, 5% înseamnă pentru mine practic mobilizare de până la 50 de miliarde. Da? Deci uh, dublul coeziunii, fondurile de coeziune disponibile. Deci dacă putem să creăm uh, o marjă de manevră pentru a uh, îmbunătăți infrastructura din instituțiile de asistență socială, atunci este foarte important să garantăm această posibilitate. Nu văd de ce nu am acordat această șansă statelor membre. Vreau să mulțumesc pentru, contribu- uh, pentru contribuțiile uh, colegilor, cred și eu că adiționalitatea trebuie consolidată, întărită. În ce privește guvernanța, am uh, formulat deja unele propuneri pentru modul de, modalitatea de evaluare a proiectelor. Există și alte proiecte. De pildă, planul Juncker pentru Africa, care uh, se bazează pe o filosofie similară. Poate că am putea să uh, instituim un grup de experți care să uh, analizeze proiectele din cadrul Invest EU în paralel cu proiectele care sunt incluse în planul Juncker pentru Africa. Mă rog, se numește Planul pentru Dezvoltare Durabilă. Ideea este că trebuie să reducem birocrația. În plus, trebuie evitate conflictele de interese. Tocmai de aceea am și eliminat proiectul intermediar, echipa de, echipa de proiect uh, ca nivel intermediar de decizie. Da? Deci nu, nu vedem de ce ar apărea aici un, un organism de evaluare uh, concurent cu uh, cel al statelor uh, membre. Iar uh, cred că pentru implementare avem deja parteneri uh, suficienți, ceea ce ne dă suficientă predictibilitate în derularea proiectelor. Mulțumim! Și când funcționează bine, ar putea stimula inflația în sectorul imobiliar. Mă gândesc la cum a evoluat prețul <laughs> ceea ce privește metru pătrat de locuințe în Lisabona. Nu, nu. Trebuie. <laughs> La parole maintenant. Acum îi dăm cuvântul colegului Roberto Gualtieri. To thank all the shadows for their very positive approach and constructive contribution. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor pozitive. Eh, aștept amendamentele și sunt gata să discutăm soluțiile comune eh, doar câteva observații acum. Aș vrea acum să zic în legătură cu aceste faimoase compartimente naționale Evident, trebuie să identificăm uh, uh niște, niște garanții uh, uh, sigure. Eu cred că, eu cred că compartimentul național uh, se subscrie filosofiei proiectelor de coeziune. Statele membre eh, au deja posibilitatea de a transfera din fondurile structurale în, în, în anumite fonduri de investiție anumite eh, sume. Este o altă, ceea ce propunem noi este o, o, o, o altă modalitate a unei acțiuni care este deja posibilă. Evident că apare aici însă eh, adiționalitatea, adică o sinergie prin Uh, prin așa numitul blending cu instru- alte instrumente din politica de coeziune. Dacă uh, lucrăm uh, bine, am putea dezvolta chiar un instrument care produce efecte de sinergie și chiar facilitează obținerea, uh, atingerea obiectivelor uh, politicii de coeziune prin instituirea, prin crearea de noi instrumente financiare. Uh, oricum există deja foarte multe zone de suprapunere. Eu cred așadar că putem discuta cu colegii de la regii, dar putem deja de acum întrevedea niște îmbunătățiri Însă nu sunt de acord cu cei care spun că um, lucrurile astea sunt uh, incompatibile și că lucrurile separate trebuie păstrate separat. Vă mulțumesc, stimați colegi, că mi-ați atras atenția asupra acestui fapt. Eu cred însă că am ajuns la uh, într-o, am obținut un echilibru între uh, expertiza BEI și, și cea obținută din aplicarea programului FC. Vrem, evident, și noi să oferim un uh, rol mai mare băncilor naționale de promovare a investițiilor. Însă, uh, per ansamblu, uh, dezbaterea a dovedit că deja am realizat această chestiune. Domnul Torvalds spune pe bună dreptate că trebuie să asigurăm o calitate Uh, a acestui program uh, pe baza unor criterii politice. În ce se privește uh, succesul sau insuccesul EFSI, eu cred clar că EFSI este un, o, o, o poveste de succes și aceleași elemente de calitate ca și acolo le urmărim și aici există o parte de propunere de program, de proiect, care este evaluată de comisie, se realizează împreună cu partenerul de implementare o tabelă de marcaj, da? după care revine la comisie și la o, la o echipă de, de evaluare finală. Deci, pentru fiecare dosar există foarte multe Uh, uh, faze de verificare, de analiză, chiar și în lipsa unei echipe de proiect, care ne asigură că uh, dimensiunea politică a proiectului nu este pierdută și că partenerii de proiect nu vor face chiar ce vor ei de așa de capul lor. Acest instrument trebuie să ne permită să păstrăm un nivel de flexibilitate și de adaptare corespunzător, pentru că altminteri eh, s-ar prejudicia capacitatea partenerilor de a se achita de, eh, de obligațiunile eh, asumate în proiect. Eu cred că suntem într-o situație echilibrată, vom asculta comentariile și vom îmbunătăți ce poate fi îmbunătățit, dar cred că în ce privește filozofia amendamentelor noastre nu, nu, nu încape niciun fel de îndoială. Domnul Caras ne transmite că prevederea pe care am inclus-o vis-a-vis de compartimentele acelea naționale sunt deja, este deja conținută în platforma EFSI. Da, este în regulă, nu cred că este o problemă contecioasă. Vă mulțumesc și eu tuturor celor care ați intervenit. Domnule Lunes, o întrebare pe scurt. A lot of willingness to... Văd că există disponibilitate să colaborăm aici, dar cred că pe viitor n-ar fi, n-ar fi rău să auzim și punctul de vedere al BEI în această dezbatere, pentru că până acum am auzit doar punctul de vedere al Comisiei. Da, le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, le mulțumesc și raportorilor. E clar că avem aici un consens uh, foarte larg Haideți să ne dorim să nu apară aici un măr al discordiei între comisie și uh, BI. Deci tot ceea ce e bun pentru a consolida guvernanța um, zonei euro va fi de asemenea și un factor care va stimula investițiile. Acum, amendamentele trebuie înaintate cel, puțin, cel târziu până pe 6 noiembrie la 12 și votul e prevăzut în comisia noastră comună pe 3 decembrie. Acestea fiind spuse, încheiem prima parte a acestei discuții și îi dau cuvântul lui Roberto Gualtieri, care va conduce cea de-a doua parte. Thank you. Thank you, Jean. And we move to another... Mulțumesc, Jean. Uh, trecem la un alt subiect uh, extrem de relevant și anume, mă rog, nu știu de ce nu-mi găsesc notițele, spune domnul președinte. Scurtă întrerupere. Ce reports. It was okay. Uh, good. Uh, so the the establishment for European investment stabilization. Uh, uh, crearea funcției de stabilizare a investițiilor europene, știți că este un element cheie al discuțiilor privind aprofundarea și completarea Uniunii Economice și Monetare. Colegii noștri știți că au lucrat pe raportul inițial și au prezentat un text acum și le vom da cuvântul fiecăruia pentru 5 minute. Cine vrea să înceapă? Domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor colegi, um, Comisia um, a făcut această propunere uh, ca o completare la proiectul de buget pentru noul CFM. Propunerea în sine uh, trage practic niște concluzii, reflectă concluziile pe care le-am tras uh, de pe urma gestionării crizei economico-financiare. Pe de altă parte, cred că este important pentru uh, Parlament ca prin această propunere să uh, avem o imagine de ansamblu strategică asupra uh, uh, CFM-ului și din această perspectivă. Evident că aceste pachete undeva trebuie luate și tratate împreună. Noile instrumente pe care tocmai le-am discutat fac și ele parte din același context. Ideea este să vedem care sunt punctele vulnerabile ale fondurilor pe care le avem în derulare, care trebuie să reexaminăm uh, durabilitatea uh, acestor uh, instrumente, trebuie să vedem cum putem crea o ocupare mai bună, cum să putem reduce șomajul în rândul tinerilor și cum putem face ca um, cum putem justifica ordinea de mărime a bugetului Uniunii Europene. O a doua observație acum. Revin la uh, raportul de inițiativă din 16 februarie 2017 privind uh, capacitatea uh, monetară a zonei euro. Un raport foarte controversat care a fost discutat mult. Acum Sigur, numele eh, acestui raport, eh, titlul acestui raport este diferit de tema noastră, dar în fond tratează această, aceeași chestiune. Eh, vorbește aici să fim pregătiți de crize pentru eventuale crize care încă nu au apărut și care însă ar putea să apară și trebuie să fim pregătiți pentru a gestiona șocuri asimetrice. Sigur că nu e același lucru că dacă ai o criză bancară, Uh, o criză a refugiaților sau o criză sistemică. Uh, până acum, niciuna din aceste crize nu a fost gestionată proactiv și trebuie să o facem. În acest uh, raport despre care vă vorbesc, se stabilesc, se propun reguli foarte clare de gestionare a crizelor, cum se plătește, cum se contribuie la acest fond și cum se pot primi bani din acest fond, respectiv sunt prevăzute și uh, dispoziții uh, privind neutralitatea bugetară a tuturor măsurilor. Uh, în lumina acestei propuneri, propunerea actuală a Comisiei este una foarte prudentă. Dacă vedem, citim considerentele de la început, da? peste peste tot uh, scrie ar trebui făcut, uh, dar trebuie sau nu trebuie? Vrem sau nu vrem să facem anume lucru? Înțeleg că uh, și la Consiliu situația este foarte împărțită, adică există 14-15 state deschise unei discuții, alte state membre încă ezită să se alăture uneia sau celelalte din tabere. Eu cred că trebuie să ținem cont și de această situație de la Consiliu. Până la urmă, eu cred că nu trebuie noi să ne pronunțăm cu da sau nu, ci trebuie să ne pronunțăm undeva în orizontul când și cum. Um, am încercat de altfel să, să optimizăm propunerea comisiei și dacă analizăm această propunere, suma de 30 de miliarde eh, propusă acolo nu este altceva decât 0,3% eh, din eh, produsul, din PIB-ul zonei euro. Da? Asta înseamnă că putem să asistăm state membre mici, dar nici de cum state membre mari din acest fond. Experții cu care ne-am consultat spun că criteriul de activare este unul rațional, pentru că, din punctul nostru de vedere, evident, trebuie să existe o condiționalitate uh, care, în mod automat, uh, se activează și nu trebuie să ne blamăm prin uh, negocieri politice de fiecare dată când apare o situație. Deci, în ce privește ordinea de mărime și mecanismul de activare, cred că avem șansa să negociem un instrument uh, rațional prin care uh, putem contribui la uh, stabilizarea situației, astfel încât mecanismul de stabilizare să prindă foarte bine. În același timp, putem să revitalizăm investițiile și să păstrăm investițiile în derulare în cazul țărilor care au ajuns pe o pantă descendentă foarte abruptă. Dacă ne, gând, ne uităm la partea de contribuții, avem un raport de inițiativă, am vorbit despre veniturile Uniune, am vorbit despre finanțarea balanței de plăți, există multiple posibilități de a interveni. Și dacă spunem că BCE-ul ar putea să facă contribuții din profiturile sale realizate, e bine, cine susține că BCE-ul ar trebui să facă astfel, să pună la dispoziție cifre fiabile în acest sens. Da, eh, mă apropii de sfârșit, domnule președinte. Deci, eh, vom vom, avea nevoie de un sistem de asigurare și reasigurare pe termen lung, pentru că eh, trebuie să ai posibilitatea să contribui la un fond pe, în vremuri bune și în, în vremuri de criză să poți beneficia de, de bani din acest fond. Și piețele așteaptă din partea UE o, un astfel de instrument. Eh, chiar și eh, economiștii din țările din care provin cei doi coraportori, eh, chiar dacă provin din culturi diferite, au confirmat acest lucru. Este, eu cred că am învățat, am învățat în anumite state membre de criză cum trebuie să acționăm. Thank you, much, Beres. Pervanș Beres acum, cealaltă raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Iată-ne din nou practic în continuarea raportului precedent. Acest raport l-am coredactat cu domnul Böge, însă într-un context puțin diferit. Până la urmă, care e rațiunea de a fi a instrumentului despre care vom vorbi peste câteva clipe? aș spune că sunt niște rațiuni de a fi din ce în ce mai clare de la o zi la alta. Deci e nevoie de un stabilizator automat, așa cum s-a spus și la raportul precedent. Deci dacă am avea un astfel de instrument, am fi protejați de anumite șocuri critice. Deci de ce propune Comisia acest instrument? E unul din pilonii pe care i-am identificat în raportul nostru și anume cel al unui șoc asimetric. Am analizat și problema convergenței și a șocului simetric, însă nu despre asta e vorba. Aici e vorba despre o eventuală apariție a unui șoc asimetric. Și al doilea motiv pentru care îl avem e pentru că va fi un stabilizator automat. Acesta este firul nostru conductor. Comisia a propus un criteriu de declanșare acestui stabilizator automat. Aici, bineînțeles că vin, apar tot felul de idei creative, trebuie să venim și cu anumite idei sau nu legate de diminuarea stocurilor, de neplăți. E una împreună cu colegul Böge și am văzut asta și în legătură cu FMI-ul, am văzut că cele două criterii propuse de comisie, adică comparația trimestrului trecut cu cei 15 ani dinainte în ceea ce privește rata șomajului și, pe de altă parte, evoluare, o evoluție de peste 1% a șomajului de la un trimestru la alta, e bine, aceste două criterii sunt suficiente pentru a declanșa stabilizator. Aici nu avem nicio ezitare. În schimb, există o dezbatere în legătură cu eficacitatea acestui stabilizator automat și fără să revenim la dezbaterile noastre pedagogice, ideologice, să zic așa, se pune următoarea problemă. Dacă intervii cu un stabilizator automat, ești mai eficace dacă acționezi asupra ofertei sau asupra cererii. Aici Comisia a făcut o propunere care se bazează pe o sprijinire a ofertei, cu o intervenție pentru a sprijini investițiile publice. Însă vedem că, de altfel, avem și alte instrumente pentru a face acest lucru, care nu sunt neapărat neapărat, um, care nu vizează neapărat zona euro sau țările care au uh, accedat la mecanismul ratei de schimb. Însă, în ceea ce vrește sprijinirea cererii, acolo nu avem nimic. Nu avem niciun dispozitiv deci, pentru a sprijini cererea. Și fără să dezvălui eu mari secrete legate de schimburile pe care le-am avut în pregătirea raportului, aș vrea să vă spun despre o discuție pe care am avut-o cu Olaf Scholz, care m-a mirat foarte mult. Uh, atunci, Olaf Scholz îmi spunea că în ce privește situația din Germania, când se uită și vede ce anume i-a permis Germaniei să treacă prin criză în condiții mai bune decât alte state membre, își dă seama că a fost posibilitatea de a folosi excedentul, deci posibilitatea de a uh, lăsa să funcționeze stabilizatorul automat al indemnității de șomaj, deci fără să afecteze contribuțiile, deci asta i-a permis să pună pe, să aibă niște mecanisme de sprijin pentru indemnitățile de șomaj de scurtă durată. Deci această discuție cred eu că ar trebui să o deschidem. Știu că și la Consiliu se discută despre asta, se vehiculează diferite propuneri de la diferite state membre. Colegul Reimer Böge acum are documente academice pentru a sprijini asta documente de la organizațiile internaționale. Deci eu cred că merită să studiem asta mai în profunzime. În propunerea noastră ne gândim de asemenea la o serie de elemente importante pentru discuție și le voi menționa pe scurt. Pe de o construirea unei părți acestui instrument se inspiră, nu în întregime, se inspiră din facilitatea pentru țările care nu fac parte din uh, zona euro, facilitatea cu privire la balanța de plăți. Deci ne gândim la posibilitatea că aceste țări vor adera la un moment dat la zona euro și banii care sunt rezervați în această facilitate a balanței de plăți urmează să fie transferați pentru a sprijini acest instrument. Acum, în propunerea Comisiei există un aspect puțin critic și anume ce se întâmplă dacă 30% din fondul disponibil a fost deja utilizat. Întreagă, menționez că asta ar însemna că maxim un stat membru ar putea fi ajutat cu suma de 9 miliarde. Însă ce se întâmplă dacă fondul e epuizat? Atunci credem noi că ar trebui să intervină viitorul mecanism european de stabilitate. Nu voi spune mai multe. Cred că am prezentat principalele elemente în legătură cu care putem discuta și cred că vom avea de câștigat în urma discuției de astăzi, vom avea idei noi. Pentru a echilibra propunerea comisiei care face din acest instrument un instrument de sprijin și de protecție pentru investițiile publice, dar noi ne-am dorit să fie și un instrument care să sprijine mai mult cererea și, eventual, un sistem de reasigurare uh, în caz de șomaj. Thank you. Um... Mulțumim. Le mulțumim celor doi raportori. Acum, raportorul din umbră de la bugete, nu, întâi Eider, mă scuzați, Eider are cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. Când a izbucnit, dacă atunci când a izbucnit criza am fi avut instrumentul ăsta de stabilizare, probabil că efectele negative ale crizei nu ar fi fost atât de grave. Prin urmare, să ai acest instrument, această propunere din partea Comisiei e deja ceva ce trebuie văzut cu ochi buni, deși, bineînțeles, au trecut 10 ani de când a izbucnit criza. Însă munca pe care au făcut-o domnul Böge și doamna Beres a îmbunătățit foarte mult, zic eu, propunerea inițială a Comisiei. Avem nevoie de acest instrument, din două motive. Un motiv clar e că dacă e o criză, poți activa acest instrument și investițiile se pot finanța în continuare, însă de asemenea transmitem un mesaj, un semnal foarte clar către piețe, către exterior. Punem că Uniunea Europeană a învățat de pe urma crizei și iată acum se dotează cu un instrument pentru a face față următoarei crize, deoarece următoarea criză va veni, nu știm când, însă cu siguranță ne va lovi, deci trebuie să fim pregătiți. Deci, practic, uh, ne-a luat destul de mult timp, însă măcar reacționăm. Partea cea mai bună și absolut esențială e uh, caracterul automat. Dacă asta nu e în propunere, instrumentul nu poate să-și uh, atingă potențialul. Acum, 30 de miliarde pentru întreaga zonă euro nu e o sumă enormă, nu poate avea un impact major, însă e drept că totuși se crește puțin propunerea. Și acum un comentariu bugetar. Să nu uităm, e un instrument care în afara pragurilor din cadrul financiar, însă trebuie să intre totuși la resursele proprii, de să intre la pragurile de la resurse proprii. Deci când se va determina suma pentru acest instrument, va trebui să modificăm pragul de la resurse proprii, dar să nu atingem cel de la CFM. Asta din unghiul bugetar. Deci să fie neapărat automat. Acum, partea mai proastă e suma și ceea ce lipsește și îi dau dreptate doamnei Berez, asigurarea pentru șomaj. Pentru prima oară avem ocazia de a pune pe picioare această asigurare pentru șomaj. Avem din ce în ce mai multe țări care privesc cu bună această idee și Parlamentul ar face o greșeală dacă nu ar insista asupra acestui lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Siegfried Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, dragi colegi. În primul rând, în numele Comisiei Econ le mulțumesc celor doi raportori, domnul Beoghe și doamna Beres, pentru continuarea muncii pe care am început anul trecut la raportul cu privire la capacitatea bugetară a zonei euro adoptat de buget. În primul rând, Apreciez faptul că cei doi colegi cer explicit în raport o raportare regulată a Comisiei către Parlamentul European cu privire la FESI. E ceva ce trebuie să apărăm un rol puternic al Parlamentului. În al doilea rând, sunt de acord cu elementul de condiționalitate și, bineînțeles, condiționalitatea trebuie să fie clară, de natură macroeconomică, voi intra imediat în câteva detalii. Și mai avem, bineînțeles, și un alt element important din punct de vedere politic, și anume condiționalitatea cu privire la respectarea statului de drept a valorilor europene și excluderea posibilității de a ajuta o țară care, uh, la adresa căreia s-a declanșat articolul 7. Deci e o chestiune importantă și trebuie găsită o soluție în următoarele săptămâni. Acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția asupra câtorva elemente în legătură cu care mi-aș dori să avem mai multe discuții cu colegii, cu raportorii și poate și lămuriri. În primul rând, convergența. Codul de convergență. Eu cred că salut această idee, să codul de convergență nu poate înlocui legislația fiscală. Trebuie respecta, dacă respectăm uh, codul de convergență, trebuie să respectăm și regulile bugetare. Asta înseamnă că o țară trebuie ajutată dacă e la greu, doar dacă respectă regulile, nu dacă le încalcă. Și întrebarea pentru raportor. Se face trimitere aici la un cod de convergență care să concentreze pe câteva criterii hotărătoare. Am vrea să știm mai multe despre aceste criterii la cotul de convergență. Deci orice poziție aici ar fi binevenită. În al doilea rând, în propunerea comisiei se include conceptul conform căreia că plățile pentru subvențiile la dobânzi ar putea fi disponibile din acest fond. Această condiție însă a fost ștearsă de raportor și întrebarea evidentă e ce se întâmplă cu, de unde să vină plățile dacă nu există disponibilitate aici. Eu salut mai degrabă propunerea inițială a Comisiei. Să trebuie să existe o disponibilitate a acestor plăți. Și acum, ideea acestui eh, mecanism de asigurare, despre care am discutat mult când am adoptat raportul cu privire la capacitatea bugetară și nu exista atunci o majoritate pentru un mecanism de asigurări și de aia n-am putut adopta asta atunci. Ce cred acum raportorii despre acest aspect? Și de ce ați șters elementul de voluntaritate? Comisia propunea să fie un element voluntar, deci acest mecanism de asigurare. Și ultimul element pe care vreau să vi-l aduc în atenție, volumul. Se dorea o limitare la 30 de miliarde. Acum se dorește o creștere la 55 de miliarde, dar de unde vine diferența? Și acum, principiile, condiționalitate, limitări, definiri precise în ceea ce privește codul de convergență și respectarea regulilor bugetare actuale. Asta e mesajul de la Econ. În ceea ce privește respectarea, ea există, nu ceva în plus, spune domnul Gartieri. Bert Colmel. Două minute fiecare. Thank you very much. Uh, I only want to speak one minute in German, please. <laughs> Doar un minut în limba germană, dacă îmi permiteți. Domnule președinte, chiar vreau să fiu succint. Și acest uh, instrument, uh, chiar dacă este foarte elaborat, pornește de la premise cu totul greșite. Probleme, la, problema pe care o avem este valuta, euro, moneda euro care uh, stă pe niște baze greșite și de aceea uh, implementăm tot fel de măsuri în ultimii ani, dar care măsuri nu prind. Și de ce, cum ne dăm seama că nu prind aceste instrumente? Tocmai prin faptul că se, se caută noi instrumente pentru a corecta ineficiența celor uh, anterioare. Și cu asta cred că am zis ce am avut de spus și uh, îi dau cuvântul domnului Luche după ce dumneavoastră o să-i dați cuvântul domnului Luche. Mulțumesc, domnule Luche. Mulțumesc că colegul meu uh, a cedat uh, un minut din uh, timpul alocat domniei sale. Acest proiect legislativ este, fără niciun fel de modestie falsă, este cea mai proastă propunere uh, pe care am citit-o în partea Comisiei uh, contravine tuturor uh, principiilor pieței economie de piață și este și plin de ipocrizie și, și regret că cei doi raportori n-au corectat greșelile acestui, acestei propunere. Cu toată aprecierea domnule Böge, pentru dumneavoastră personal, recunosc uh, foarte clar în acest uh, proiect de raport atât uh, mâna ppe ului cât și a socialiștilor și democraților. Dumneavoastră spuneți că acest mecanism ar fi unul pentru a ne pregăti pentru șocuri asimetrice, dar se bazează și se argumentează în, în Uh, temeiul crizei economico-financiare, care a fost un șoc simetric, care a afectat toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci nu există niciun fel de asimetrie acolo. Aici se vorbește de un, despre un șoc asimetric în considerente. Uh, practic, uh, este o ipocrizie, pentru că nu pot să, nu pot să transform un șoc sau o criză simetrică într-un șoc asimetric. Însă, însă poți uh, astfel, prin această transformare, să realoci uh, bani din fondurile pentru coeziune. Da? Uh, însă șocurile asimetrice nici măcar nu sunt definite. Proiectul este și contrar uh, principiilor uh, economiei de piață. Uh, practic, dobânzile sunt eliminate uh, pentru că se prevăd niște ajutare pentru plata dobânzilor. În plus, se instalează un automa automatism care, practic, uh, uh, subminează reevaluarea uh, eficienței programelor. Singurul scop al acestui program este să emită volume, să, ceea ce nu are niciun fel de legătură cu economia de piață. Nu pot să fiu de acord cu colegul Böge și, de altfel, și doamna Bereș a spus la fel, că nu cred că mecanismul de activare este unul suficient de elaborat. Dacă ne gândim la șomaj, atunci nu trebuie să contracarăm, nu contracarăm șomajul în rândul tinerilor prin pregătirea pentru un șoc asimetric, ci prin intervenția în economia, astfel încât să se reducă șomajul. Deci o, o, o țară cu piețe ale forței de muncă flexibile poate reacționa mult mai ușor la șomaj uh, decât uh, o țară uh, în care reformele structurale nu au avut loc și structurile sunt rigide. Ca atare, um, în mecanismul, prin activarea acestui mecanism vor primi bani tocmai acele state membre care nu și-au făcut temele. Și atunci uh, uh, creăm niște stimulente greșite. O ultimă observație, domnule președinte. Din această propunere nu este deloc analizată uh, problema promovării um, investițiilor publice și, pe de altă parte, a investițiilor private prin BEI nici, de acest lucru nu, uh, nu, nici acest lucru nu este avut în vedere. Deci proiectul nu este bine gândit, nu este bine gândit contravine principiilor uh, economiei de piață și este ipocrit. Thank you. Thank you for... I mean... Mulțumesc. Mulțumesc că ne lăsați totuși o speranță socialiștilor, pentru că, din punctul dumneavoastră, femeiul e o organizație socialistă, Statele Unite, de asemenea, e o țară uh, socialistă și toate țările unde există astfel de uh, stabilizatori automați sunt uh, socialiste. Dar oricum, a fost bine că am învățat lucruri noi. Domnul Paet, din partea grupului ALDE, dar nu este aici, atunci domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus uh, și cu ocazia ultimei dezbateri, este o dezbatere dificilă la grupul liberal, unde sensibilitățile sunt împărțite. Venim din țări diferite, cu culturi diferite și aș vrea să subliniez aici că o prioritate pentru grupul liberal este ceea ce a spus și domnul Mureșan. Trebuie să vorbim și despre condiționalitățile macroeconomice. Raportul ar trebui să țină cont și de o partajare și o reducere a riscului. Acesta este cadrul general de dezbatere mulți membri ai grupului meu sunt foarte atenți la faptul că ar trebui să existe o legătură între reformele structurale și respectarea pactului fiscal și felul în care se lansează această funcție de stabilizare a investițiilor. Și aș vrea să vă explic un lucru. Vă aduceți aminte poate că în Statele Unite, în urmă cu câteva, câțiva ani, președintele Obama a salvat General Motors dar uh, președintele Obama nu a salvat de la faliment uh, orașul Detroit. Și asta pentru că la sfârșitul secolului XIX a existat o dezbatere cu ocazia construirii Uniunii și condiția de a uh, salva datoria federală de a lansa um, acest sistem federal era să nu se salveze, să nu se ofere bailout pentru niciun stat federal. Deci trebuie să vedem cum uh, facem aici, cum ne putem construi uh, propriile noastre idei și unii membri ai grupului meu doresc să introducă o anumită condiționalitate pentru lansarea acestei funcții. Și uh, am utilizat uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sole, din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și dacă îmi permiteți, voi lua și cele două minute de la colegul meu, domnul Lamberts. Da, este un grant sau un împrumut? Este o favoare pe care mi-o face. Au și trecut 20 de secunde. Foarte succint, cinci comentarii pe care vreau să le fac. În primul rând, mărimea. Și noi considerăm că 30 de miliarde pe întreaga perioadă 21-27 e o sumă prea mică insuficientă, dacă obiectivul este tocmai acela de a oferi Uniunii un instrument pentru a face față șocurilor asimetrice. De aceea vom propune un nivel de cel puțin 1% din PIB-ul zonei euro ceea ce înseamnă 120 de miliarde, care reprezintă cam dublu față de ceea ce propun coraportorii la amendamentul 19. În plus, suntem pentru adăugarea granturilor pe lângă împrumuturile de concesiune, pentru că acestea au un efect de stabilizare mult mai puternic. În al doilea rând, legat de condiționalitate. Noi considerăm că, dincolo de respectarea regulilor fiscale, ar trebui să se lase uh, posibilitatea de a integra și condiții sociale sau de mediu uh, pentru eligibilitate. De exemplu, obiectivele intermediare uh, 2020 de mediu și, de asemenea, o condiționalitate legată de statul de drept, care ar trebui să fie introdusă. În al treilea rând, indicatorii folosiți. Noi considerăm că indicatorii utilizați pentru a um, declanșa programul și formulele uh, utilizate ar trebui să fie redefinite, menținând două uh, condiții acumulative, mi se pare prea restrictiv, mai ales pentru statele membre care au avut uh, o rată a șomajului foarte ridicată în ultimele trimestre și care au menținut la un nivel artificial această rată în ultimii ani. Pentru noi, o singură condiție ar trebui să fie suficientă pentru declanșarea accesului la instrument sau, cel puțin, ar trebui să fie excluse statele membre care au o rată a șomajului ce depășește media zonei euro aceste state ar trebui să fie excluse uh, sau să aibă derogare de la nevoia de a îndeplini cele două condiții. Un alt punct, natura investițiilor. Și aici grupul nostru consideră că ar trebui să existe un, un factor de ecologizare pentru alegerea investițiilor de finanțare și posibilitatea de a integra și considerațiuni de natură socială sau de muncă în cadrul investițiilor de ocupare. Și un ultim comentariu, datoria publică. Noi considerăm că sumele de finanțare care sunt oferite statelor membre prin acest instrument ar trebui să nu fie incluse în calculul datoriei publice. Tocmai pentru a extinde uh, eligibilitatea fondurilor publice în ciclul de dezvoltare a capitalului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru GUE, nu știu dacă este cineva în sală, se pare că nu. FDD-ul nu este nici el prezent din partea grupului ENF, domnul Zani. Președinte, mult sintetic. Mulțumesc, foarte pe scurt. Voi încerca să vă exprim argumentele prin care eu cred că această propunere nu poate soluționa nimic în zona euro. E încă nu știu câtă încercare ca cele din trecut pentru a soluționa o problemă structurală. Deci, ca și cum ai vrea să vindeci o tumoare cu aspirină. Trei puncte acum principale. În primul rând, sunt de acord cu ce spunea colegul Luc. Un instrument de acest tip nu doar că nu e adaptat pentru a absorbi șocurile asimetrice. Un astfel de instrument nu e deloc uh, adaptat și nici funcțional pentru a absorbi uh, șocurile marii crize, care nu au fost niște șocuri simetrice, au implicat practic toată zona euro cu intensitate diferită, însă a fost un șoc care a lovit între continentul. Al doilea punct. Încă o dată se încearcă ca printr-un instrument fiscal să se soluționeze parțial problema. Sau o problemă care într-o țară normală poate fi soluționată cu politici monetare. Multe bănci centrale au printre competențe monitorizarea nivelului de ocupare și acționează când nivelul de ocupare nu e la nivelul așteptat. Însă iată că noi încercăm să soluționăm problema cu un alt instrument care e ineficient. Un alt punct, condiționalitatea. Să lești condiționalitatea de acest instrument îl va face și ineficient. Deci chiar în caz de nevoie, statele membre, bineînțeles, că vor uh, ezita să folosească acest instrument. Și ultimul punct. Încă o dată, se încearcă să se sporească contribuțiile statelor membre, mai ales a celor state membre care în ultimii ani uh, au susținut instituțiile europene. Deci se cer bani din nou pentru un instrument care clar nu are cum să soluționeze problemele structurale pe care le are în, în prezent zona euro. Mulțumim! Trecem acum la Catch the Eye. Domnul Calveș. Șambon și domnul Fernandez. Cine mai dorește să intervină? Calve Șambon? Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea de prezentat uh, trei uh, comentarii, pentru că nu vreau să folosesc prea mult timp. În primul rând, în urma comentariului făcut de domnul Luca, criza financiară a fost un șoc simetric pentru Europa sau pentru zona euro. Însă, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat înăuntrul uh, Europei și în zona euro, uh, consecințele au fost asimetrice și acolo trebuia să intervenim. Colegul de la ALDE Uh, vorbea despre orașul Detroit, dar și cazul Californiei. Acolo s-a intervenit și uh, s-a oferit ajutor atunci când falimentul era total. Însă a existat uh, o, o nevoie de autorizație pentru a interveni la nivel federal, chiar și pentru a cumpăra un pix. Deci asta doar pentru a prezenta uh, aceste scurte comentarii, pentru că eu intervin acum din punctul de vedere al ocupării. În primul rând, cred că trebuie să uh, denunțăm faptul că avem sume de dreptul ridicole. Știu că bugetul este ridicol pentru întreaga UE și asta înseamnă bugete mici uh, pentru fiecare aspect. Însă ce înseamnă că uh, jumătate din banii care au fost alocați pentru Irlanda uh, vom utiliza pentru restul perioadei e foarte puțin. Uh, Acum, în ceea ce, să, ce privește uh, întrebarea referitoare la automatizare, consecințele sociale, aici pot să vă spun că pentru a interveni pe partea uh, cererii, ar trebui să îmbunătățim sau să extindem avertizorii din punct de vedere social. De exemplu, atunci când există o creștere continuă a sărăciei este doar un exemplu și în încheiere aș vrea să-i felicit pe raportori. Am învățat foarte multe și m-au ajutat extrem de mult. Mulțumesc! Honas, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Elementul cel mai important al propunerii este faptul că acest stabilizator este automat, cu adevărat. Problema însă este că dacă uh, îl concepem ca un sistem de garanție a investițiilor, investițiile prin propria lor natură au o uh, perioadă de pregătire mai lungă. Se pregătește proiectul, se structurează, se finanțează și așa mai departe. Deci dacă sistemul este conceput ca o garanție a investițiilor, atunci s-ar putea să pierdem acest mecanism automat uh, pe care dorim implicit pentru că orice sistem de garanție a investițiilor va avea o întârziere, un termen necesar, o întârziere între uh, intrarea în vigoare și momentul de investiție propriu-zisă. Și uh, față de ce au spus colegii mei mai devreme, ar fi mult mai bine pentru a garanta, garanta această automaticitate ca finanțarea să nu meargă către investiții, ci către consum. Și aici se garantează uh, faptul că este automat. Uh, și modelul se poate transforma într-un model pentru șomaj care să garanteze menținerea consumului și deci automaticitatea sistemului. Dacă, pe de altă parte, ne dorim un sistem de stabilizare prin intermediul investițiilor, și aici ne întâlnim cu dezbaterea anterioară, ar trebui ca în programul EU Invest să menținem un profil asimetric, anticiclic, prin utilizarea garanției a multiplicatorilor, a proviziunilor, pentru ca EU Invest să se mențină anticiclic pentru investiții, astfel încât uh, investitorii privați să fie menținuți și asta face ca investiția să fie mai rapidă, iar pe de altă parte stabilizatorul automat să fie destinat consumului pentru a permite acel efect anticiclic pe care ne-l dorim. Mulțumesc! Mulțumesc. Jean, da, aș vrea să-i felicit pe cei doi raportori care, iată, de trei ani de zile urmăresc uh, cu hotărâre acest obiectiv uh, de-a dreptul crucial. E nevoie de eforturi susținute și expertiza lor mă face să îi admir, dar pot să spun că sunt de-a dreptul decepționat de propunerea comisiei. Iată, încă o dată, Uniunea prezintă un instrument care nu este la înălțimea provocărilor actuale, pentru că e vorba aici de guvernanța zonei euro, avem o monedă unică, avem o politică monetară unică, dar avem doar uh, o sumă de politici naționale și practic aici este în joc guvernanța zonei euro, care este în continuare foarte vulnerabilă, prezintă riscuri deosebite și cele 30 de miliarde, bineînțeles, nu sunt suficiente Uh, pot uh, apărea noi crize și 30 de miliarde e o nimica toată. Deci uh, să ne pregătim pentru timpuri dificile și să avem și resursele și mijloacele politice necesare pentru astfel de circunstanțe. Oricum, vreau să vă mulțumesc încă o dată și să-i felicit pe raportor, știu că vor face tot ce pot, dar trebuie să facem și un apel, un strigăt către șefii de state și guverne ca să schimbe situația. Mulțumesc. Mai avem doar 5 minute, cred, deci am să vă scutesc de intervenția mea, pentru că Hona s-a spus deja multe din cele ce vroiam să le precizez aici, din punctul de vedere al eficacității și al notelor de natură tehnică pentru capacitatea de absorție a șocurilor asimetrice. Hona, cred că ai dreptate. Ajutorul pentru șomaj este cel care reușește să îndeplinească această funcție de stabilizator automat, deci ar trebui declanșat. După aceea se poate uh, vorbi de o etichetare, deci nu există o incompatibilitate aici. Însă i-aș invita și pe cei doi co-raportori să se gândească care este mecanismul cel mai eficient pentru a atinge obiectivul nostru. Comisia, foarte pe scurt, după care vom da cuvântul celor doi coraportori. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să mulțumim și noi celor doi coraportori pentru abordarea atât de interesantă asupra propunerii comisiei. Se pare că au înțeles foarte bine care este miza. Este un prim pas concret înainte uh, pentru a avea un mecanism de susținere comun și o formă de exprimare a solidarității între țările din zona euro care se confruntă cu șocuri asimetrice. După ce am renunțat la mecanismul de ajustare. Deci a fost conceput uh, ca un sistem de frânare automat uh, care să fie gestionat din punct de vedere fiscal, să fie controlat și în același timp să fie util pentru cei care au nevoie de o asistență uh, structurală programată. Aceasta este ideea acestui mecanism. Astfel de șocuri asimetrice au avut loc în trecut, se vor întâmpla și pe viitor. Real estate, am văzut, uh, zona mobiliară, deci de asemenea estul Europei, vecinătăți cu probleme, deci trebuie să fim pregătiți și Parlamentul European prin acest uh, proiect de raport, cred că stabilește o agendă foarte clară și vreau să mulțumesc raportorilor pentru aceasta, în special pentru comentariile făcute legate de ajutorul de șomaj. Uh, acesta uh, devine un punct interesant pentru câteva capitale europene și sperăm ca la Consiliu să se ia un angajament clar. Comisia va avea o atitudine constructivă, bineînțeles, vom încerca să lucrăm în această direcție și să respect, respectăm și temeiurile juridice. Trebuie să vedem uh, cum facem ca acest ajutor pentru șomaj să nu intervină în ceea ce privește automaticitatea uh, sistemului. Dar, exceptând aceste probleme, vom urma Parlamentul și statele membre dacă doresc să o ia pe acest drum. Acum, foarte pe scurt, despre buget nu este singurul uh, instrument pe care îl avem uh, pentru a lupta împotriva crizelor. E nevoie de o stabilizare a investițiilor, dar înainte de criză trebuie să lucrăm cu instrumentele de care dispunem în uh, propunerile pentru actualul CFM. Însă un astfel de instrument ar putea juca un rol important pentru a stabiliza până la 10% din investițiile publice. Deci este o parte a soluției și este un prim pas, cum am spus, în direcția cea bună. În sfârșit, doresc să spun că salutăm explicațiile clare oferite de doamna Beres în ceea ce privește condițiile de declanșare. Salutăm acest lucru. Criteriile de eligibilitate, aici trebuie să ne asigurăm că mecanismul este țintit pentru țările care uh, sunt gestionate cel mai bine din punct de vedere fiscal și mulțumim încă o dată Parlamentului pentru eforturile făcute. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Domnul Böge. Kürze. Also erstens... Foarte pe scurt uh, um, la votul uh, raportului de inițiativă, grupul meu, domnul Lucă, nu a uh, într-adevăr n-a votat linia grupului, dar majoritatea totuși au votat cum am votat mine, ca mine. Când vorbiți de ipocrizie, Trebuie să vă spun că sunt pe aceeași linie cu FMU, cu profesorul Klaus Redling, cu domnii de Mauro și cu alți eh, experți eh, de care nu mi este, de a căror companie nu, nu mi este rușine. Am studiat și eu eh, economie și știu că economia nu este o știință a naturii. Revedeți raportul de inițiativă. Domnule Mureșan, scrie acolo, acolo că acest raport de inițiativă a fost adoptat în uh, procedură uh, de legiferare ordinară. Bun, dacă vreți, uh, domnule Mureșan, putem introduce această sintagmă și aici. În ce privește factorii de activare, acești triggeri, um, am formulat astfel textul pentru că opinia experților lor a fost că dacă vrem un, o declanșare automată, atunci aceste, acești factori de declanșare vor funcționa cel mai bine. Pentru că putem formula altfel, în variate feluri și chipul, dar nu va funcționa. Ceea ce am făcut uh, noi aici uh, nu este niciun fel de vot în favoarea unei uh, asigurări de șomaj. Nu există interpretare? Nu? Deci, deci nu vrem să uh, oferim o fel de asigurare de șomaj. Atunci, bine, trec în engleză. S-a discutat uh, uh, inclusiv de către ministrul Olaf Scholz problema șomajului. Sigur, se poate vorbi despre șomaj, dar până acum n-am vrut ca uh, amendamentele noastre să... As it's a possible solution... Interpreții de limba română își cer scuze că întrerupem aici uh, intervenția noastră pentru că suntem solicitați uh, într-o altă echipă, într-o altă sală. Mulțumesc. Otherwise, the other solution is the better one. And this is my point where we still have some divergences and we agreed to wait for this debate before we come uh, the, uh, with these uh, additional ideas how to manage this. Because one of the main things is in such a crisis situation,